minutele reuniunii de astăzi. Conform articolului 105.6 uh, din regulamentul de procedură, le-am comunicat conferinței președinților că nu există niciun fel de obiecție împotriva Comisiei Agri în ceea ce privește opunerea la actele delegate. Dacă niciun grup politic um, și cel puțin 40 de membri ai Parlamentului în 24 de ore nu se pronunță împotriva acestei hotărâri, atunci aceasta va fi supusă la vot. Aceste recomandări le, le veți găsi pe pagina de internet. Trecem acum la modificarea aduse ordinii de zi. De fapt, trecem acum la ordine.